Right. Can I have your attention, please? Uh, my pleasure to... Mă bucur să vă urez bun venit la întâlnirea de azi după amiază. Am intenția să încep cât mai repede cu putință, deși deja suntem întârziere, dar vreau să vă spun că Trebuie neapărat să închem la orele 17, deoarece după aceea avem întâlnirea comună. Avem un calendar și trebuie neapărat să respectăm programul. Din capul locului vreau să cer scuze în numele domnului Jean Artui, președintele nostru, care în mod normal va ajunge undeva după ora 4 sau chiar 4 jumate, Deocamdată este încă în Franța. Aș vrea acum să adoptăm ordinea de zi, subliniind faptul că punctul 17 de pe ordinea de zi ar trebui tratat mai devreme. Monica Holmeier va veni cu, și va vorbi despre punctul său după punctul 9 de mâine dimineață. Deci punctul 17 va fi tratat după punctul 9 mâine dimineață. Deci, dacă nu sunt obiecții, Repet mesajul în ce privește respectarea programului, deoarece mâine dimineață avem alegeri. Trebuie să alegem vicepreședinții la ora 9, mâine dimineață. Dragi colegi, vă rog frumos să faceți efortul de a fi punctuali ca să puteți să participați la alegeri mâine dimineață la ora 9. Și încă o dată, trebuie să respectăm programul și astăzi. Trec la anunțurile președintelui. Nu, am niciun fel de anunț de făcut. Așadar, ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume evaluarea programului Orizont 2020 și punerea în aplicare în vederea revizuirii uh, interimare și pentru cea de-al nouălea program cadru. Raportul este domnul Nils Torvalds, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o mare răspundere ca să fiu raportor pentru programul Orizont 2020 în Comisia Bugete. Acest program a fost unul de succes, unul dintre programele cu cea mai mare plus valoare la nivel european. Cunoașteți statisticile în ce privește banii cheltuiți în domeniul cercetării și inovării. Pentru fiecare euro cheltuit, uh, uh, randamentul este cam de 11 euro în uh, economia europeană. Rata de succes din Orizont 2020 uh, nu are nimic de a face cu rata de succes din uh, programele precedente. Acest lucru se explică prin mai mulți uh, factori. În primul rând, metodele de calcul s-au schimbat, procedura pentru a accesa finanțarea de asemenea s-a modificat, s-a evitat munca dublă, s-au evitat suprapunerile. <clears throat> Finanțarea la nivel european a crescut, deși bugetele naționale au scăzut. Dacă prima parte a acestui raport uh, revine Comisiei ITRE, noi ne ocupăm de cea de-a doua parte, tot ceea ce ține de partea de finanțare. Comisia a spus că 3% din PIB-ul european ar trebui să fie consacrat domeniului cercetării și dezvoltării. Este un obiectiv comun, atât la nivel european și ar trebui să fie și un obiectiv la nivel național. Dar dacă bugetele la nivel național sunt reduse, atunci această reducere ar trebui să fie compensată cu o mărire a fondurilor europene alocate acestui domeniu. Dar această compensare este greu de obținut pentru că avem multe alte constrângeri. Acest lucru este valabil și pentru următorul program cadru, cel care va intra în vigoare după Orizont 2020, deoarece vrem să încercăm să menținem nivelul finanțării uh, cât mai ridicat cu putință. Știind care sunt constrângerile uh, tipice pentru un proiect de aviz, nu am putut să dau uh, toate trimitele, să fac toate referirile pe care mi le-aș fi dorit. Însă, eu am să uh, fac amendamente tocmai pentru a include toate acele idei pe care nu am putut să le uh, includ acum în proiectul de aviz. Atâta timp cât articolul 50 nu a fost activat, uh, nu există un impact bugetar asupra programului din cauza Brexitului. Probabil că această activare va avea loc săptămâna viitoare. Însă Brexit va afecta următorul program cadru pentru că uh, bugetul general va pierde cam 1% din PIB, ceea ce va însemna, bineînțeles, mai puțin bani în cel de-al nouălea program cadru. Există și posibilitatea ca cercetarea și inovarea uh, să se bucure de același nivel de finanțare? Sau va trebui să acceptăm deja ideea că cel de-al nouălea program cadru Um, va uh, beneficia de un buget mai redus. Deocamdată există multe semne de întrebare și um, încercăm să avem o abordare inteligentă împreună cu raportorul. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joi după amiază, deci nu ne mai rămâne așa de mult timp, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Dau cuvântul colegilor. Încep cu Jose Manuel Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt practic de acord cu ce a spus colegul Torvald. Trebuie să ne aducem aminte de faptul că obiectivele pe care le-am stabilit pentru programul uh, Orizont 2020 nu au putut încă să fie uh, complet atinse și în același timp nu trebuie să ne gândim doar din perspectiva banilor publici, ci și din perspectiva fondurilor private, pentru că aceste investiții din fonduri publice trebuiau să stimuleze investiții din partea întreprinderilor, deci uh, fonduri private care să permită inclusiv crearea de locuri de muncă. Eu m-am uitat care era situația programelor uh, finanțate din Orizont 2020 în Portugalia, de exemplu. Și mi-am dat seama că datorită acestor programe s-a generat creștere economică, s-a stimulat dezvoltarea și s-au creat locuri de muncă. Același lucru este valabil și la scara întregii Uniunii Europene. S-au cheltuit 8 miliarde de euro până acum și randamentul este unul foarte bun. Este de așadar foarte important ca la orizont 2020 să poată să participe și întreprinderile mici și mijlocii. Avem instrumentul pentru IMM-uri, care este unul deosebit de important. Să nu uităm că majoritatea întreprinderilor din UE sunt întreprinderi mici și mijlocii. Așa cum se spune, le reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Și Orizont 2020 ar trebui să ne permită să răspundem la provocările care ne așteaptă până în 2020. Trebuie să finanțăm programe care să um, ajute concret uh, uh populația, să permită um, o mai mare rată de incluziune socială. Deci sprijinim acest program, dar vrem finanțare mai mare. Nu doar finanțare din fonduri structurale pe care o pot folosi statele membre, dar și programe care se concentrează pe uh, chestiuni sociale. Și bineînțeles că avem nevoie și de o binare a programului Orizont 2020 cu Fondul European de Investiții Strategice. Trebuie așadar să construim sinergii și să ne asigurăm că există complementaritate între diferitele fonduri. Ne-am dat seama că FC a permit atingerea obiectivelor din Orizont 2020, din domeniul cercetării și inovării. Orizont 2020 este un program util pentru economia noastră și pentru societatea noastră. Thank you very much. Ada Garcia Gariaspa. Sí, muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Gardiața Rubal. Vorbesc în numele lui Claire Moody, care își cere scuze și m-a rugat să vorbesc în numele său. Încep ne a mulțumit domnului Torvalds pentru proiectul său de aviz. În mare suntem de acord cu ideile pe care le uh, exprimă. <clears throat> Orizont 2020 este un program care s-a bucurat de multă atenție din partea Comisiei de Bugete și noi am fost foarte atenți uh, la felul în care s-a um, pus în, în aplicare acest program, nu numai din perspectivă bugetară, ci în general. Suntem de asemenea de acord cu propunerile pe care le face domnul Torvalds pentru a îmbunătăți programul Orizont 2020. Și e important să evidențiem mai ales și să reamintim obiectivul inițial al programului Orizont 2020. Cercetare de cea mai bună calitate. Ne se pare de asemenea că este important să acordăm atenție propunerii Comisiei Europene în ce privește Consiliul European de Inovare și pentru că acesta va interacționa cu Consiliul European de Cercetare și cu programul COSME, să vedem cum toate aceste trei programe vor afecta, vor avea o consecință asupra participării uh, întreprinderilor. Deseori la această finanțare, inclusiv când am vorbit despre EFSI în această comisie, am formulat critici, am încercat să schimbăm propunerea pentru că uh, s-au luat bani din orizont 2020 pentru a finanța EFSI. Și în fiecare exercițiu bugetar, comisia noastră a încercat să facă în așa fel încât banii care fusese prelevați din finanțarea 2000, Orizont 2020 să se întoarcă în această linie bugetară, pentru că întotdeauna este o greșeală să iei bani într-un program care vizează cercetarea de cea mai bună calitate pentru a-i folosi pentru un alt program și în plus uh, pentru domenii cât se poate de asemănătoare. Așa spuneau cei care au justificat această prelevare de fonduri, dar nu este adevărat pentru că programele finanțate din EFSI nu sunt exact aceleași ca cele finanțate din Orizont 2020. În concluzie, suntem de acord cu propunerea din uh, um, acest aviz. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Atunci dau cuvântul raportorului dacă dorește să mai tragă concluziile. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Trebuie să ne uităm care sunt planurile pentru următorul program cadru. Eu m-am uitat pe site-ul comisiei și am citit detaliile despre următorul program cadru, cât și pentru ce să fie folosiți banii. Dar oricum este o informație care încă nu a fost uh, centralizată. Și principala problemă constă în următorul lucru. Ce se va întâmpla cu bugetul după ieșirea Regatului Unit? Și, cum spuneam, sunt și alte constrângeri, de exemplu programul satelitar, deci marja de manevră este foarte redusă. L-am ascultat pe Jose Maria Manuel și și pe uh, antevorbitoarea. E clar că suntem de acord cu tot ceea ce s-a spus și despre MM-uri și despre următorul program cadru. Și vom încerca să ajungem la un consens. Mulțumesc, domnule raportor, spune domnul Ashworth. Dacă tot avem un consens, în ce privește funcția foarte importantă pe care o joacă Orizont 2020, însă, cu sau fără Brexit, în următoarea legislatură e clar că va fi greu de găsit bani. Acest lucru e clar și pentru următorul cadru financiar multianual. Vom evalua de fiecare dată plus valoarea, dar și ne, va fi nevoie să găsim noi priorități. Pentru mine, Orizont 2020 este programul esențial pentru a permite crearea de locuri de muncă și pentru a genera creștere economică. Vă spun uh, că și pentru Regatul Unit, Orizont 2020 este foarte important. Mă rog, este părerea mea personală. Eu sunt convins că peste 3-4 ani veți constata că Regatul Unit în continuare va participa la Orizont 2020 și îl va și finanța. Deci sper să am dreptate când spun că temele dumneavoastră nu vor fi întemeiate. Vă reamintesc care este programul. 23 martie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor, la orele 13, deci 23 martie. Votul va avea loc pe 25 aprilie la Comisia de Bugete și votul la ITRE pe 29 mai. Turning to item 4. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, care este discutarea secțiunii uh, Parlamentul European din proiectul de estimare bugetară pentru exercițiul financiar 2018. Aș vrea să fac un comentariu și anume că am avut deja o serie de, între, de întâlniri cu raportorii din umbră și că le mulțumesc foarte mult pentru acest uh, ajutor, pentru întâlnire constructive pe care le-am avut. Situația este în felul următor. Ne vom întâlni cu doi vicepreședinți de la birou la 6.30 astăzi. Aș vrea să menționez uh, cu surprindere faptul că mm, noi de la Comisia pentru Bugete nu a, am fost prezenți la reuniunea bugetului și a fost normal să discutăm propunerile bugetare la reuniunea biroului și sunt destul de surprins că nu am participat. Sunt de asemenea surprins că și conferința președinților a luat decizia că nu va avea loc o dezbatere la plenară cu privire la estimarea bugetului pe venituri și cheltuielile pentru Parlament. Vreau să vă raportez însă cu plăcere faptul că de la întâlnirea raportorilor din umbră am aflat că avem susținerea comisiei noastre. Avem, uh, din punct de vedere al cheltuielilor, convingerea că propunerile pe care le-am făcut au uh, întâlnit uh, o recepție pozitivă din partea comisiei. Vom avea cheltuieli sub 20% la rubrica 5. De asemenea, am, ne-am mai pus de acord că orice creșteri vor fi, nu vor fi excesive uh, față de nivelul inflației, deci asta este 1,7%. În momentul de față, propunerea pe care o avem este ca creșterea să fie cam de 0,95%. Um, Discuțiile care s-au purtat, mai ales în legătură cu acest buget, în legătură cu clădirile și mai ales clădirea PHS. Um, s-au purtat și pe tema securității, apoi alegerile 2019 și campania de comunicare către, care trebuie să fie finanțată în avans. Unele din uh, aceste sume vor fi cheltuite deja în 2018, dar și digitalizarea serviciului uh, bibliotecii. Raportorii din umbră sunt conștienți de problemele care există și cred că și uh, raportorii știu că ne întâlnim în această seară la 18.30 pentru o primă reuniune de conciliere. De asemenea, trebuie să vă spun că am primit 204, am primit 204 amendamente la raportul uh, original, ceea ce înseamnă că avansăm considerabil. Mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente. De asemenea, vreau să dau cuvântul acum la acest punct mai întâi grupurilor politice și mai întâi are cuvântul Jose Manuel. Vă rog, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să iau cuvântul pentru ca să subliniez Um, cât de bine a fost um, întocmit acest uh, raport și vreau de asemenea să vă spun că acest raport are un, o calitate foarte ridicată și obiectivele au fost atinse. Nu trebuie să uităm niciodată că bugetul Uniunii Europene este un buget de investiții. 94% din el este de investiții. 6% este de fapt pentru cheltuielile mm, prevăzute pentru toate instituțiile. Deci, restul uh, Așadar, este pentru investiții, iar 6% uh, bugetul Parlamentului care este întotdeauna însă supus foarte multor atacuri și critici atunci când uh, obiectivul principal pe care îl avem noi este să avem un proces legislativ foarte bun. Avem legislație, o legislație care uh, trebuie să fie de calitate, pentru că dacă facem legislație de cost de calitate inferioară, aceasta are costuri pentru cetățeni. Din fericire, noi colaborăm foarte bine între noi, noi suntem foarte competenți, cei care avem de asemenea și consilieri foarte buni la grupurile politice. Secretariatul ne ajută foarte mult, este de înaltă calitate și avem și uh, o calitate foarte ridicată a interpretării și a traducerii și vreau să subliniez toate aceste lucruri. Deci bugetul Uniunii este 94% investiții și 6% numai toate cheltuielile administrative uh, în instituțiile europene. Deci poate că, nu știu dacă raportorul nostru dă vreun, poate da vreun exemplu în Marea Britanie a unei instituții în care numai 6% sunt cheltuielile administrative ale unei instituții, ale acestei instituții. Vreau să știu și eu dacă există vreuna în Marea Britanie. Eu nu cunosc nicio altă instituție în care să avem astfel de cifre, numai 6% din buget care să fie alocate cheltuielilor administrative. Dar lăsând la o parte acest lucru, Trebuie să mai spunem și că aceste 6% sunt pentru toate instituțiile, deci pentru Comisie, pentru Consiliu și Parlamentul, deci are numai o mică parte uh, din acești 6% din care folosește numai mai puțin de 20% din acești 6%. Așadar, Cred că trebuie să ne punem de acord, în primul rând, cu, uh, pe ceea ce dorim prin acest proiect european. Vrem să comunicăm mai bine cu cetățenii din Uniunea Europeană și vrem, de asemenea, ca cetățenii să se implice, să participe în alegerile din 2019, alegerile europene. Pentru aceasta e nevoie însă de o campanie pentru a informa despre ceea ce facem noi, dar și, în același timp, pentru a încuraja, pentru a da stimul, pentru ca toată lumea să participe la aceste alegeri. Recunoaștem cu toții că este absolut necesar să eliminăm problemele care pot să existe în domeniul siguranței clădirilor, dar și în siguranței față de atentate posibile. Cu toții trebuie să fim de acord că acesta nu este un buget care poate să o ia de la zero. Este absolut evident că există anumite proiecte care sunt în curs Vorbesc aici în domeniul clădirilor mai ales, dar nu numai, și în cadrul unor renovări care sunt în curs și deci e vorba de un buget de continuitate față de ceea ce s-a făcut uh, înainte. Și dacă vorbim de continuitate, trebuie ca acordurile pe care le-am încheiat, fie sau tratatele sau uh, contractele pe care ni le-am asumat uh, în legătură cu clădiri sau cu alte proiecte, trebuie să fie continuate. Deci nu este nevoie de o reîncepere a acestor proceduri de la zero, de fiecare dată avem discuții pe subiectul acesta Însă, ă, există tot timpul tot felul de derive populiste care folosesc informația aceasta greșit. Însă, e foarte important, de asemenea, să înțelegem și că interpretarea e importantă pentru că trebuie fiecare să poate să se exprime într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene, care este limba sa. Altceva important este să avem o instituție eficientă din toate punctele de vedere. Mă refer aici din punctul de vedere al mediului, de exemplu, care este de asemenea important. E vorba de o eficiență care trebuie să se regăsească la toate nivelurile și la nivelul cheltuielilor. Trebuie să încercăm să găsim excelență legislativă, să uh, o avem, să o obținem folosind minimul de resurse. Dar minimul de resurse înseamnă uh, resurse financiare necesare pentru a putea obține această excelență din punct de vedere legislativ. Întotdeauna vom avea cheltuieli pe care trebuie să le facem, mai avem uh, proiecte care trebuie terminate și, sigur, reducere sunt importante, sunt binevenite, dar nu trebuie să pună la îndoială principiul excelenței. Trebuie să reducem cât se poate de mult, nu înseamnă însă să reducem tot înseamnă să reducem ceea ce este posibil să, posibil să reducem pentru ca cetățenii noștri să poată să nu sufere de pe urma acestor reduceri în calitatea pe care o primesc. Așadar, eu cred că uh, Vom ajunge la un acord, sper cel puțin, și este evident că acum că ne apropiem de sfârșitul mandatului acestui Parlament, există foarte mulți care folosesc acest buget al Parlamentului pentru a face campania împotriva instituțiilor europene. Chiar se întâmplă și ca ei să primească, după cum știm, bani de la bugetul european pentru a insulta femeile, după cum știm. Au existat și oameni care primesc uh, din bugetul uh, Uh, Uniunii pentru a lupta pentru destrămarea Uniunii Europene, ceea ce, sigur, e o parte, o calitate a democrației, o, o, o caracteristică mai degrabă a democrației și sunt niște principii pe care trebuie să le apărăm, chiar dacă există astfel de uh, probleme în, uh, care reprezintă până la urmă principiul reprezentativității. Nu trebuie însă să cedăm în fața radicalismului de stânga sau de dreapta, pentru că eu cred că acesta nu ne aduce decât prejudicii. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, uh, Mulțumesc, domnul Dos Santos. Mulțumesc, domnule președinte, fără microfon. thank you. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu dincolo de activitatea pe care a depus-o președintele nostru și care deja a foarte mult la acest raport, uh, care a primit, după cum ziceam, 204 amendamente, um, vreau să subliniez că discuția pe raport este extrem de importantă. Nu vreau să pretind la această etapă, nu cred că merită să discutăm despre detalii. Merită să spunem că trebuie să continuăm pe această cale, pentru că concilierea începe astăzi și avem foarte multe lucruri de făcut între grupurile politice. Trebuie să negociem, trebuie să discutăm cu raportorul, trebuie să discutăm între grupuri. Deci eu aș dori, în primul rând, să um, să fac ceea ce a făcut și prietul, prietenul meu și colegul meu um, Manuel Fernandez și vreau și eu să mulțumesc în primul rând raportorului pentru cât de bine a lucrat și în uh, contextul în care a condus și negocieri, negocieri împreună cu raportorii din umbră, dar și cu alți colegi, și care arată tocmai că există o dorință foarte clară de a, de a avansa. Sigur că există și puncte foarte dificile, s-au numit aceste puncte avem uh, totuși o criză prin care trecem acum, nu putem să depășim uh, rata inflației, nu este sigur ușor să facem acest lucru, însă raportorul a acceptat uh, că mai e de lucru, într-adevăr, mai sunt multe de făcut. Întrebarea este însă unde putem să facem reduceri eficiente, unde putem să avem, totuși, să respectăm principiul rațiunii în uh, reduceri. În analiza mea, sau cel puțin în țara mea, am, uh, ne-am lăsat ghidat tot timpul de trei principii, așa cum am spus-o și la întâlnirea cu raportorii din umbră. Primul principiu este cel al transparenței. Cetățenii Trebuie să știe cu toții ceea ce se cheltuiește și trebuie să știe și cum s-au cheltuit banii și cum se controlează aceste cheltuieli. Acesta e un prim principiu pe care eu uh, vreau să-l respect. În al doilea rând, eficiența, pentru că transparența nu e suficientă, trebuie și eficiență. Jose Manuel a spus exact același lucru a spus că, de fapt, fiecare cent din uh, bugetul european trebuie să aducă un rezultat, de exemplu, legislație de calitate și așa mai departe. Și în al treilea rând, un punct oarecum mai negativ, e vorba de combaterea demagogiei. Nu trebuie să ne fie frică să combatem demagogia în niciun fel. Există voci din ce în ce mai puternice, dar există aceste voci. Însă nu e vorba de fonduri imense despre care e vorba când vorbim de vocile acestea. Sunt voci însă care ne atacă într-o manieră repetată. Parlamentul, adică forul democratic reprezentativ, dar și deputații individuali. Și cred că acestea sunt cele trei principii care ar trebui să ne ghideze. În legătură cu reducerile, poate că la anumite rubrici există și creșteri bugetare, nu este exclus, avem și creșteri. Uh, despre ce e vorba se, se stabilește aici în raport, e vorba de diferite reduceri și adaptări. De exemplu, și um, comisia mea a propus ceva concret, unde ni se pare că s-au alocat prea multe fonduri tot timpul și nu s-au uh, folosit aceste fonduri. și am putea să facem o adaptare acum. Și altceva, mai avem uh, ca principiu eficiența de care vorbeam la început. Nici nu trebuie să ne fie frică de respectarea principiului eficienței. Nu trebuie să ne fie frică nici să reducem dacă păstrăm acest principiu. Dacă în continuare obiectivele sunt îndeplinite, nu trebuie să ne fie teamă. dar e nevoie de, uh, și de transparență și control pentru a putea executa aceste fonduri, acest buget. Eu zic că dacă respectăm principiile, pentru grupul meu cel puțin lucrurile stau bine. O mai spun încă o dată, cel mai grav ar fi ca partidele principale din Parlamentul European să nu se unească și să fie solidare pe buget. Noi trebuie să fim solidari la buget, pentru că bugetul Parlamentului trebuie să fie folosit și pentru a lupta împotriva demagogiei. Tocmai aceasta este un element care slăbește construcția europeană. Nu trebuie să permitem demogra- demoga- demagogia. Am cer scuze și grupul meu nu o să tolereze așa ceva. Noi suntem pentru construcția europeană, nu suntem pentru o demagogie împotriva construcției europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, Bent! Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu o să fie surprins dacă o să-i mulțumesc raportorului pentru excelentul său raport. Cred că prin acest proiect o să am, real, am realizat deja foarte multe lucruri care nu erau deloc simple de realizat. Și vreau să vă spun că sunt de acord cu antevorbitorii mei în multe părți, dar pe un punct uh, crucial nu sunt de acord. Eu am impresia că s-a deschis un front cumva care n-ar trebui să existe. E vorba de un cor al celor care spun că trebuie neapărat să cheltuim foarte mulți bani, trebuie neapărat să cheltuim uh, mulți bani în Parlament și toți cei care spun că trebuie să se facă economii, de exemplu, și la um, poziția Parlamentului European, este considerat imediat un dușman și într-un fel uh, se, este acuzat că vrea să scadă eficiența Uniunii. Nu mi se pare nici corect să facem legături cu alte parlamente din lume. Noi știm foarte bine că Parlamentul European chiar este unic în structura sa. Noi nu suntem aici pentru a controla un guvern sau un aparat guvernamental, ci suntem cu totul uh, Uh, altfel construiți. Deci de aceea nu mi se par potrivite comparațiile cu alte parlamente. Eu zic însă că ar trebui să facem ceea ce facem de fapt de obicei și anume să vedem pentru ce cheltuim fondurile, dacă aceste mm, scopuri sunt cu adevărat acceptabile și dacă sunt, atunci trebuie finanțate astfel încât să putem bine să îndeplinim obiectivele stabilite. Și eu zic că aici am putea să fim foarte mândri de noi, pentru că eficiența este destul de mare și trebuie să rămână mare. Acolo unde se pot face îmbunătățiri, trebuie să le facem. Dar aceasta nu trebuie să însemne că anumite poziții din buget sunt sacrosante și nu putem să facem economii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Gerard Depre Mulțumesc, domnule președinte! Am avut deja ocazia să vă spun că am apreciat raportul dumneavoastră, liniile sale de orientare, în cel puțin în ceea ce este scris. Partea literară este de mare valoare. Dacă e vorba de cifre, însă aș vrea totuși să fac câteva observații. Ați spus, și sper să fi înțeles eu greșit, că vreți limit, să limitați creșterea bugetului pentru anul 2018 la 0,95%. Sper să fi înțeles greșit. De ce? Pentru că dacă țineți cont de faptul că 68% din cheltuielile Parlamentului European sunt uh, cheltuieli care țin de personal mai mult sau mai puțin, că avem foarte mică marja de manevră față de uh, calculul de sisteme de indexare în conformitate cu regulile care au fost uh, stabilite. Probabil că nu este exclus că pentru aceste 68% să avem o creștere de 3 sau 3,2%. Dacă vrem să ajungem la 0,95%. Probabil că pentru foarte multe rubrici va trebui să coborâm, dacă ținem cont de ceea ce tocmai am spus eu, Uh, să, de un buget care să fie inferior celui pentru 2015. Nu sunt sigur că abordarea dumneavoastră este realistă din punct de vedere tehnic. Deci am o rezervă față de punctul acesta, mai ales pentru că nu mi-amintesc când Comisia noastră și-a dat acordul pe o creștere atât de mică. Nici măcar în cadrul reuniunii cu raportorii nu s-a pus problema așa. Al doilea punct, în legătură cu suma economiilor care trebuie realizată, stabilisem o regulă pe care vreau să o confirm și astăzi, care este să încercăm să facem economii la liniile bugetare la care în ultimii trei ani s-au făcut uh, s-au recuperat credite prin procedura de uh, uh, de refolosirea acestor bani. Deci cred că cifrele care, pe care le avem aici nu sunt foarte clare. Pe de o parte, ni se spune că pentru a finanța ceea ce trebuie să finanțăm anul acesta, ne trebuie 60 de milioane. Când citesc document, documentul acesta, văd că deja sunt 30 uh, de milioane care sunt previ, 32 chiar uh, prevăzute. Dar văd că nu sunt parte din cele 60 de milioane, deci eu aș vrea măcar uh, să um, ni se explice ceea ce um, este prevăzut așadar în finanțările conexe pentru uh, lucrările de întreținere. Aș vrea să știu, știu exact cum se defalchează aceste costuri, pentru că am avut, n-am avut curajul niciodată până acum să prevedem linii bugetare pentru finanțarea unor proiecte imobiliare, mai ales mă refer la clădirea CAD. Trebuie să, fim, uh, să ne bazăm pe procedura de colectare. Deci, um, Trebuie să lăsăm <clears throat> pentru colectare o anumită sumă, dar trebuie să vedem cât, cam la cât se ridică această sumă. E vorba de o întrebare foarte precisă pe care vreau să o adresez secretarului general și administrației financiare din acest Parlament. Domnule președinte, domnule raportor, pentru că sunteți amândouă astăzi, nu văd de ce la anumite poziții dumneavoastră mergeți dincolo de ceea ce s-a propus de către secretarul general. Aș vrea să menționez aici, de exemplu, că la aceste poziții secretarul general a fost foarte generos și de asta sunteți și mai generos decât secretarul general. Poate că ai și un motiv de dubii, poate că sunt solidarități pe care nu le cunosc sau motive obiective care îmi scapă în legătură cu alte poziții care sunt finanțate, din punct de, care sunt delicate din punct de vedere politic și, deci, și, și financiar, noastră vreți să faceți reduceri care vreți să revină la 2015 în loc să vă plafonați la 2017 și mă întreb de ce, fiind dat că s-au acordat aceste credite în 2017, de ce trebuie să ne întoarcem la stadiul din 2016? Și ultimul element, Consider, totuși, că ar trebui să avem o discuție pe milioanele prevăzute pe politica de informare, mai ales în legătură cu campania electorală sau precampania, de fapt, electorală pentru alegerile europene. Există momente în care îmi pun întrebarea dacă Direcția Generală Comunicare a Uniunii Europene chiar înțelege schimbările tehnologice care sunt uh, în curs. Dacă ne uităm la generația tânără funcționează foarte mult pe rețelele sociale. Mă întreb dacă strategia de comunicare față de tineri se bazează cu adevărat pe rețelele sociale sau se bazează în continuare pe publicații sau alte tipuri de, de mijloace. Văd în continuare că sunt foarte mulți bani prevăzuți pentru clădiri. La ce servesc clădirile în epoca noilor tehnologii uh, TIC? avem birouri de informare. Cine merge în aceste birouri de informare ale Parlamentului? Probabil că numai cei convinși sau cei uh, cărora le-am putea da și informații altfel. Deci ar fi trebuit să reinvestim strategia de investiții sau re, uh, re, o examinăm uh, de investiții în hârtie, în clădiri, pentru că multe lucruri se pot face prin rețelele sociale. Și altceva uh, ce aș mai vrea să, să subliniez în strategia comunicării Uniunii Europene, mi se pare că o adevărată strategie de comunicare ar fi necesară pentru mijloacele populare. Pentru că pentru a înțelege la ora actuală această strategie trebuie să fii un intelectual și tocmai problemele sunt în zonele mai puțin uh, intelectuale ale Europei. Așadar, trebuie, dacă vrem să avem cu adevărat o comunicare, să cerem o strategie din partea serviciilor de comunicare care vorbește deci și cu oamenii cu care nu vorbim de obicei, care nu se recunosc în instituția noastră sau care când vorbește nu înțeleg nimic din ce spune instituția aceasta. Aș vrea să trag o concluzie și să spun că nu sunt de acord cu 0,95%, Cred că putem fixa reducerile doar în momentul în care știm exact de cât vom avea nevoie pentru finanțarea eh, dincolo de colectarea pe care o să o facem. De asemenea, cred că în următorul buget ar trebui să avem eh, și eh, cheltuielile care în legătură cu Și care cât va costa cadul, uh, clădirea CAD uh, din Luxemburg și vreau de asemenea să um, discutăm înainte să schimbăm anumite cheltuieli uh, dincolo de ceea ce prevăzuse chiar însuși secretarul general. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumim! Domnule, doriți să luați cuvântul? Din păcate, da, doresc să intervin și eu, spune domnul Tarant. Mulțumesc și încă o dată felicitări pentru o muncă bine făcută. În mod ironic, vă felicit și pentru faptul că nu m-ați invitat la importanta reuniune a biroului. În experiența mea de anul trecut cu domnul Artui, am văzut următoarele. Am fost invitați, însă nu ni s-a permis accesul înăuntru. Eu sunt obișnuit cu așa ceva. Am crescut în Uniunea Sovietică, așa că cunosc astfel de lucruri cu reuniuni la nivel înalt, unde comuniști obișnuiți nu sunt, obiș- nu sunt bine primiți. Însă am fost umiliți, pentru că domnul Artui vine dintr-o republică democrată care se numește Franța. Bine, cred că nu am avut nimic de pierdut. Îmi pare rău că a trebuit să spun acest lucru în legătură cu procedurile noastre. Acum câteva observații rapide în ceea ce privește ce se mai poate face, după părerea mea. Primul lucru provine din Decizia luată anul trecut de a crea 76 de posturi pentru grupurile politice. Vedem că acum Facem o compensare în ceea ce privește propunerea domnului Vele pentru a crea 50 și ceva de posturi. Posturi care au fost luate cu forță din structurile parlamentare și date grupurilor politice. Acum observăm că poate ar fi fost mai cinstit să le luăm direct în grupurile politice și să ne asumăm responsabilitatea politică în acest sens, însă nu am făcut-o. Și cred că asta spunea și colegul Dos Santos pentru că acesta e lucrul care îi înflăcărează și mai mult pe demagogi, cum i-a numit acesta, sau cum îi numesc alții anti- europeni Așa că eu I-aș cere secretarului general să nu facă niciun fel de compensare aici, pe aceste posturi, deși munca noastră pentru a ajunge la rezultate devine mai dificilă, așa cum spunea domnul Fernandes. Și acum, repede, în legătură cu niște amendamente pe care le-am făcut. Uh, doar 1% din cele 200 de amendamente sunt ale mele, așa că va fi ușor să fac niște comentarii pe ele. Dar totuși cred că sunt niște comentarii importante. Dacă vorbim despre asistența parlamentară, știm că avem o, un fel de veche promisiune uh, am făcut o jumătate de pas acum, jumătate de an, pentru a crește plata pentru asistenții acreditați, dar apoi s-a făcut o amânare ca variantă de compromis și când laud pe colegul nostru, domnul Rubich, acesta propune să facem a doua jumătate de pas care ne-a rămas. Și eu nu înțeleg atunci ce fel de grupuri au rămas în Marea Coaliție. Eu cred că am putea să o facem dacă ne permite bugetul să creștem procentajul și așa mai departe. Dar și în cazul în care nu putem să o facem, ar trebui să fixăm sumele. De exemplu, când mergem la Strasburg, să crească alocarea zilnică pentru asistenții acreditați. O creștere de 40%, însă e ceva ce eu nu pot să accept pentru că am văzut că toate tipurile de asistenți sunt tot persoane umane, mănâncă aceeași cantitate de mâncare, dorm seara la hotel, așa că nu înțeleg această diferențiere a costurilor care se propune aici. Pentru mine e de neînțeles și sper că puteți să-i comunicați acest fapt secretarului general sau oricui altcuiva ia asemenea decizii. În al doilea rând, nu voi intra foarte mult în detaliu pe acest punct, dar bineînțeles am putea să continuăm cu digitalizarea procedurilor administrative. Eu nu mai vreau să tot folosesc faxul, e o invenție americană interesantă din 1969, însă să mai folosim faxul la Bruxelles și la Luxemburg e cumva stresant. Și știm cu toții ce am putea să folosim. E-mail-uri, la e-mail nu ni se răspunde niciodată, tot timpul ni se spune să trimitem o copie prin fax. Și acum, da, am eu această problemă că vin dintr-un colț îndepărtat al Europei, ci e problema legată de vizit, grupurile de vizitatori. Avem un nou sistem bun acum, prin care rambursarea ține cont de cheltuielile reale, însă există anumite limite și pentru că există mijloace de transport de tip monopol și sunt aduși oameni care nu se pot autofinanța, de exemplu cum fac eu, persoane fără adăpost, de exemplu. Sumele pe care le dăm organ- vizitatorilor nu sunt suficiente, cel puțin pentru cei care vin de mai departe, cei care lucrează foarte departe, locuiesc foarte departe de centre. Și o altă observație mai bizară, cu toții ne amintim de internalizarea serviciilor auto. Ce am aflat acum? Astăzi, de fapt. Și cred că e important ca și raportorul nostru să știe. Azi l-am rugat pe șofer să folosească linia de autobuz pentru a depăși blocajul în trafic, așa cum pot să facă mașinile parlamentare de obicei. Acesta mi-a spus nu pot să folosesc această bandă pentru că acum folosim mașini în leasing, dar în curând vom avea mașini parlamentare. Nu voi spune care e numele lui, pentru că este un funcționar al acestui parlament. Însă dacă există planuri să fie uh, un nou, cumpărate noi mașini, apar acestea în buget? S-au făcut estimări în acest sens sau nu? Și cum vom rezolva această problemă interesantă? Unii șoferi nu au primit uh, un loc de muncă pentru că nu cunoșteau limba engleză suficient de bine, să pentru mine, chiar dacă nu cunosc limba franceză, problema mea e următoarea. Important e ca șoferul să găsească un loc, fie că eu spun în orice limbă. Important e să, să știe să conducă și nu să facă conversație cu mine. Așa că vă rog să țineți cont de dezvoltările menționate și aproape am încheiat. Aș dori să mai înțeleg și următoarele. Cu ce ne va ajuta să producem mai puține deșeuri și să fim uh, mai atenți la consumul energetic. E ceva ce au menționat deja foarte mulți, e elefantul din cameră și anume politica clădirilor. Nu știu cum putem să scăpăm de această problemă. E clădirea uh, clădirea Adenauer, despre care ne vorbea și colegul din Franța, apoi renovarea de la clădirea Spac. Și explicația e următoarea. Dacă e nevoie de bani pentru a-i reloca pe oameni, există această planificare, însă pe de altă parte nu știm exact ce trebuie să se facă, ce trebuie renovat, de ce să evacuăm pe oameni înainte să rupă vulcanul. Aceasta ar fi întrebarea. Și apoi, în ultimul rând, voi fi atât de nepoliticos încât să vă mai spun o mică bârfă. Bârfa e câteodată foarte importantă în acest parlament, zvonurile. Am auzit că la conferința președinților, această instituție onorabilă din Parlamentul European, la aceasta s-a decis ca în acest an să nu avem o dezbatere în ceea ce privește propriul buget al Parlamentului la sesiunea plenară. Și acest fapt e unul nou. E unul nou pentru munca Parlamentului. Cred că orice raport merită o dezbatere în sesiunea plenară. Bineînțeles, calitatea nu e ceva ce putem să prevedem, dar de obicei avem dezbateri bune și la buget sau mai ales în ceea ce privește bugetul. Și e încă ceva ce le oferă armament demagogilor. Dacă ne dorim să adaptăm un raport fără dezbatere, atunci ce fel de parlament suntem? Dacă apare în regulamentul de procedură că trebuie să existe o dezbatere înainte să se adopte un raport, atunci așa trebuie să procedăm și să existe acea dezbatere. Pentru că e, e important pentru raportor, pentru toți din sesiunea plenară care vor să își exprime părerea. Și atunci nu pot să înțeleg cum conferința președinților sau ce grup a făcut această propunere nouă și interesantă, pentru că ne-ar ajuta foarte mult în definirea demagogiei. Aștept cu nerăbdare o, o dezbatere bună, domnule raportor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Vali. Mulțumesc, vreau să mulțumesc raportorului pentru munca deosebită pe care a depus. Am apreciat foarte mult unele dintre punctele pe care le-a subliniat în raportul său. Și vreau imediat să reacționez la ce a spus colegul Tarant apropo de dezbaterea din plenară și noi ca și grup mi se pare că este absolut indispensabil să aibă loc o asemenea dezbatere în plenul Parlamentului. Uneori poate să fie incomodă această dezbatere, dar mi se pare indispensabilă ca să putem să abordăm niște probleme cheie referitoare la buget. În ce privește această mărire cu 0,95%, noi avem o propunere, practic, de a scădea procentul chiar sub um, acest procent, deși am înțeles ce a spus domnul Depre, că există anumite angajamente care trebuie respectate, mai ales um, mărirea salariilor funcționarilor și a deputaților. Totuși, ne credem că acest uh, indice de indexare trebuie revizuit și trebuie să ținem cont de inflație. E adevărat că această inflație se calculează făcând o medie a 11 țări, dar poate că ar trebui să fim atenți ce țări alegem când calculăm această media inflației, pentru că dacă există țări în care inflația este mult prea mare față de toate celelalte țări, atunci rezultatul este poate nerealist. Deci uh, aș prefera să revedem această situ- situație și eu mă gândeam că într-un într-un moment de criză ar fi bine să eliminăm aceste indici de indexare aliniați la rata inflației, pentru că salariile funcționarilor europeni și mai ales a deputaților sunt de cele mai mari. Și să ne gândim la categoriile defavorizate din țările europene, mai ales pensionarii și alții, și dacă ei nu văd că nici noi nu facem niciun fel de efort, mai ales la salariile cele mai mari, atunci cum putem să ne așteptăm să ne respecte? Deci eu cred că ar trebui să dăm un exemplu. Și să nu uităm că nu toată lumea se bucură de o pensie de mai mult de 3.000 de euro și nici măcar nu trebuie să plătească cine știe ce impozite. în general, noi, ca în fiecare an, o să facem mai multe amendamente ca să cerem uh, diferite reduceri echilibrate ca să evităm uh, uh, risipa și pentru a obține o scădere de ansamblu a bugetului. Că e vorba despre indemnizația deputaților, cheltuieli pe care deputații pot să le reducă. Oricum, sunt anumite categorii de cheltuieli care pot să fie reduse. Cheltuielile cu călătoriile, de ce să nu folosim mai bine fondurile pe care le avem la dispoziție, de ce să nu semnăm acorduri, de exemplu, cu companiile aeriene ca să ne scădem cheltuielile. Deci, peste tot cred că putem să uh, facem economii, de ce să nu folosim mai mult călătoriile uh, la categoria um, economii și de ce să nu uh, um, mm, să folosim mai mult trenurile sau trenurile regionale. Mai ales când este vorba despre distanțe destul de mici, de exemplu traseele de la Parlament la aeroport. Nu mi se pare normal ca serviciile de transport uh, pe care ne le pune la dispoziție Parlamentul să fie folosite în scopuri personale. De ce să nu folosim uh, mijloacele de transport în comun? Pentru că avem suficiente mijloace ca să ne permitem acest lucru. În ce privește campania de comunicare în vederea legilor din 2019, suma cerută ni se pare de-a dreptul exagerată și nu înțelegem cum vor fi folosiți acești aproape 25 de milioane de euro care sunt uh, consacrați comunicării Parlamentului. Am vrea să fie o comunicare uh, nepărtenitoare, o comunicare despre importanța Parlamentului în general și ca această campanie de comunicare să fie folosită și în beneficiul tuturor grupurilor politice din Parlament. Vrem să putem să ne adresăm cetățenilor, societății civile în general să explicăm unui număr cât mai mare cum funcționează Parlamentul European, dar fără să favorizăm cu tare sau cu tare uh, grup politic, pentru că atunci ar fi incorrect. Din nou, în ce privește politica imobiliară, mi se pare că suma uh, pusă deoparte pentru um, renovarea clădirilor din Bruxelles este mult prea mare. Credem că această cheltuială ar putea să fie redusă. O să depunem mai multe amendamente. Pentru noi, creditele de angajament nu trebuie să se mărească din potrivă. Și, în general, cerem o revizuire din 2019 a anumitor chestiuni fundamentale, mai ales um, indicele aliniat la rata inflației și metodele de calcul ale acestor indici. În 2009 deja s-au modificat aceste reguli. Cred că după 10 ani putem să cerem o revizuire suplimentară și să revizuim diverse aspecte ca să dovedim cetățenilor că um, folosim așa cum trebuie banii publici și suntem transparenți. Thank you. Mulțumim, domnul Zani are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succint, pentru că majoritatea antevorbitorilor deja au spus ce doream și eu să vă explic. Textul pe care l-am primit este un bun punct de plecare. După părerea mea, mai avem însă mai multe puncte care pot să fie îmbunătățite. Nu sunt de acord cu ce au spus acei colegi care susțin că bugetul general al UE și bugetul Parlamentului și a celorlalte instituții europene sunt bugete perfecte. Nu mi se pare că ar fi așa. Cred că există loc de mai bine, dar acest lucru nu înseamnă că cineva vrea să distrugă instituțiile europene. Nu, Vrem să îmbunătățim funcționarea, evitând risipa. Acesta mi se pare, um, aceasta mi se pare cea mai bună abordare. Dacă vrem să dovedim cetățenilor că le cheltuim bine banii, atunci ei vor fi mulțumiți și vor avea încredere în faptul că instituțiile europene funcționează mai bine. Care sunt uh, dispozițiile care pot să fie îmbunătățite. Eu cred că faptul că absenteismul alegerilor europene este mare, faptul că a scăzut încrederea în instituțiile europene, nu se explică doar prin uh, investiții prea reduse în comunicare sau că explicăm prea puțin ce facem noi aici. Nu cred că sunt consecințele uh, unei gestionări greșite, sunt consecințele gre- legilor pe care le-am adoptat aici și care nu uh, au fost pe placul cetățenilor. În ce privește politica de comunicare, dacă consacrăm fonduri acestei politici, trebuie să fim chipzuiți, mai ales în momentul de față în care Europa este în continuare în criză și nivelul neîncrederii este de asemenea foarte ridicat. Propunerile de cheltuiel, ca de exemplu propunerea Secretariatului General în ce privește alegerile din 2019, mi se pare a fi un fel de tentativă de a folosi acești bani pentru a face propagandă. Nu trebuie să folosim scuza campaniilor de comunicare ca să încercăm să uh, îi câștigăm pe cetățeni de partea noastră, pentru ca ei să iubească mai mult instituțiile europene. Nu. Dacă vreți ca oamenii să vă iubească, votați legi bune care să aibă consecințe pozitive asupra lor. Și, cum scriam în amendamentele noastre, suntem împotriva abordării privind cheltuielile cu comunicarea în vederea legelor din 2019. Alte aspecte asupra cărora ar fi bine să ne uh, aplecăm, politica imobiliară, se fac restructurări, sunt construite clădiri foarte frumoase, altele sunt distruse și sunt reconstruite, însă ar fi bine să ne gândim, analizând și statisticile Durata medie de viață a unei clădiri parlamentare este de cam 25 de ani. Este cam scurtă această durată. N-ar fi mai bine să ne întrebăm cum putem să menținem uh, aceste clădiri funcționale pe o perioadă mai lungă. Și așa cum au sugerat și alți colegi, să verificăm dacă nu putem să investim într-o mai mare măsură în noi mijloace de comunicare ca să uh, prelungim durata de viață a clădirilor. În ce privește măsurile de securitate, un aspect cheie, în ultimii ani bugetul Parlamentului European a alocat sume mari acestei uh, rubrici însă unele cheltuieli sunt greu de înțeles. De pildă, cheltuielile cu personalul angajat pentru a asigura securitatea. Personal uneori care are dreptul să um, are por de armă. Parlamentul practic se transformă într-o fortăreață în loc să dea dovadă de deschidere față de cetățeni. O altă cheltuială unde trebuie să aruncăm o privire. Cheltuielile grupurilor politice. În fiecare an, fondurile alocate grupurilor politice se măresc. Că e vorba de cheltuielile administrative sau finanțările pentru uh, fin, uh, structurile europene, partidele europene și fundațiile. Din 2008 și până în prezent, aceste cheltuieli s-au mărit cu 250%. Mi se pare că acest procent depășește cu mult inflația. Și că trebuie neapărat să analizăm aceste cheltuieli. Este normal ca într-o democrație toată lumea să se bucure de finanțare, ca să poată să-și desfășoare activitățile politice, dar aceste cifre mi se par excesive și ar trebui să le um, revizuim. Iar în ce privește cheltuielile cu uh, personalul, colegul Tarada a anunțat că um, anul trecut grupurile au putut să angajeze 77 de um, angajați, de funcționari și um, s-a propus și această schimbare a 50 de posturi AST în 50 de posturi AD, posturi care au un uh, contract pe durată nedeterminată. Eu aș vrea să înțeleg de ce s-a făcut această propunere. Încă un punct. Ce putem să întreprindem pentru a reduce alte cheltuieli? Colegul de pre explica că o mare parte dintre cheltuielile Parlamentului European sunt uh, inevitabile din cauza regulamentului de funcționare, din cauza um, acestor um, ajustări deja hotărâte în alte foruri, dar mie nu mi se pare normal să nu putem să controlăm mai mult de 68% dintre cheltuieli. Mi se pare normal să fie alte regulamente cele care uh, reprezintă temeul juridic a 68% din bugetul instituției noastre? De ce să nu putem să intervenim asupra lor, să realocăm unele fonduri altor rubrici? Și în același timp, de ce să nu putem să facem transferuri fără a aduce atingere um, altor linii bugetare. Acestea sunt observațiile noastre. Ne bucurăm de felul în care domnul raportor um, um, gestionează această discuție și mă bucur anticipat de discuția pe care o vom avea între raportorii din umbră. Thank you very much. I see no other colleague. Mulțumesc foarte mult, văd că nu mai dorește nimeni să intervină, de aceea I-aș da cuvântul domnului Clefi, care se află alături de noi, directorul general de la DG, DG Finanțe, dacă doriți să faceți vreun comentariu. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cred că e prima dată când secretarul general, birou, membru, membrii biroului și dumneavoastră și membrii Comitetului de Bugete sunt cei care lucrează împreună. Cred că noi putem să clarificăm acum anumite elemente, mai ales cele spuse de domnul Depre în ceea ce privește finanțarea clădirii CAD. Probabil că ar trebui să facem niște precizări în următoarea direcție. Linia bugetară, care e alimentată la începutul anului, servează, servește la finanțarea a tot ceea ce înseamnă pregătirea lucrărilor, adică studiile care trebuie să fie făcute și apoi ceea ce se întâmplă pe șantier. În general, în ultimii ani am utilizat aceste lucruri pentru colectare, ceea ce se întâmplă în efectuarea lucrărilor. Ce trebuie să se mai financeze? La clădirea CAD, care ar fi alternativele? Uh, despre asta am discutat la ultima reuniune și cred că se va lua o decizie politică cunoscând foarte bine faptele. Cât despre restul punctelor, aș mai face observație în ceea ce privește indexarea. Cred că E bine să respectăm regulile care sunt deja în vigoare, fiind conștienți în același timp de faptul că regulamentele europene pot să evolueze. Apoi, remunerarea deputaților, asistenților, funcționarilor, agenților contractuali, toate acestea sunt definite. Există o metodă care e fixată în statut. În această metodă se prevede un calcul statistic care a fost făcut de uh, de legiuitori, adică de dumneavoastră. Dacă există această regulă care e în vigoare, până când aceasta nu este revizuită, unde e rolul dumneavoastră împreună cu Consiliul, pentru că ne aflăm sub codecizie, e bine, până când nu este modificată regula, atunci trebuie să respectăm și această parte cadă bugetului deja votat. Există această obligație de a respecta angajamentele contractuale. O ultimă observație în ceea ce privește rata inflației în general. Noi nu construim acest buget cu o rată inflației ex-ante pe care să o punem în aplicare, ci facem o analiză rând cu rând, vedem care e parametrul inflației care se pune în aplicare. Domnul Dupre ne spunea de acea metodă faimoasă care ține cont de evoluția salariilor pentru funcțiile publice europene, pentru deputați și pentru asistenți. Pentru ceilalți, bineînțeles, contează mult locul unde este desfășurată munca, pentru că dacă clădirile se află în Bruxelles, Luxemburg sau Strasburg, atunci indexările se fac în legătură cu, în relație cu ce se întâmplă acolo, în locurile unde există clădirile față de ce se întâmplă în alte zone mai îndepărtate în Uniunea Europeană. Așa că facem o analiză textuală să vedem de unde ar veni această obligație de indexare, pentru că nu în toate cazurile există obligație de indexare. Până la urmă se ajunge la o evoluție a bugetului. și de multe ori se face o constatare, o constatare constatare a creșterii bugetare și de multe ori de aici pornim în ceea ce privește rata de inflație în uh, Uniune, ca una din analizele posibile. Din nou, nu e un calcul exante, ci e o constatare a lucrurilor care afectează bugetul. Cele 25 de milioane prevăzute pentru campanie, pentru alegerile europene. Bineînțeles, e vorba de o cheltuială extraordinară, una care nu există timp de patru ani, acest tip de cheltuială. Și dacă Parlamentul vrea să mobilizeze într-un anumit moment diferite instrumente și domnul Dupre avea dreptate că spunea că trebuie să folosim instrumentele și să le utilizăm instrumentele cele mai moderne, după o discuție aprofundată în ceea ce privește obiectivele și cei pe care dorim să ne axăm, cei care nu au așa mult acces spre Parlament, dacă Parlamentul își dorește să aibă mijloacele astfel încât să-ți desfășoară munca obișnuită și anume să le spună cetățenilor cât de necesar e să își folosească vocea pe care o au în aceste alegeri, ei bine, aici vorbim pur și simplu de o stimulare a utilizării votului din partea cetățenilor. Celelalte răspunsuri mai politice vor rămâne la latitudinea discuției pe care o veți avea cu membrii biroului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim și mulțumesc încă o dată colegilor pentru toate comentariile pe care le-au făcut. Au fost foarte utile și dezbaterea a fost una bună. Câteva comentarii scurte pe care vreau eu să le fac acum pentru domnul Fernandez, care a început atrăgând ne atenția asupra faptului că noi cheltuim doar 6, avem doar 6% din buget pentru administrație, cheltuieli administrative. Da, are dreptate. Fie că vorbim de sectorul privat, public, când avem de-a face cu clienți, clienți, cu consumatori, avem de a face cu publicul, orice organizație trebuie să fie foarte atentă și să vadă dacă are cheltuielile sub, 5, sub 6% și dacă comunică așa cum trebuie cu publicul. Dacă așa stau lucrurile, așa că accept comentariile pe care le-ați făcut în acest sens, pentru că, într-adevăr, Parlamentul nu e diferit față de ce se întâmplă în organizațiile din sectorul privat sau public. Apoi trebuie să ne amintim de uh, Uh, faptul că trebuie să asigurăm o anumită calitate în ceea ce privește banii cheltuiți. Tocmai ni s-a reamintit faptul că peste două treimi din cheltuielile bugetare sunt deja fixate, adică indexate, cu alte cuvinte. Așa că mai avem cam 30% din buget unde putem să căutăm să facem economii. Mai mulți dintre vorbitori au vorbit despre transparență, cu care sunt de acord uh, în totalitate. Ați vorbit și despre fundații partizane și ați vorbit despre diferite tipuri de cheltuieli existente. Ca raportor am arătat o flexibilitate față de sumele cheltuite, deși apreciez comentariile domnului Zani, care spunea că o creștere de o creștere făcută de peste 200 de procente e ceva, și vorbim de peste 52 de milioane de europeani, sunt conștient de aceste fapte. Dar ultimele 12-24 de luni au arătat că, într-adevăr, există o slăbiciune în ceea ce privește controlul cheltuielii banilor. Și ce îmi doresc eu să existe procese și proceduri astfel încât la următorul mandat uh, să avem niște procese mai sigure care să existe, astfel încât să ne asigurăm că situația nu va mai arăta în continuare așa. Îi mulțumesc lui Gerard Dupre că mi-amintește din nou cât de importante sunt cifrele, dar m-ați auzit corect când am spus de 1,7% rata inflației. Da, e ceva ce nu am dorit să depășim, dar probabil nu ați auzit prea bine când am spus că în prima propunere, cifrele de la care am început, era de 0,9%, dar Gerard știe la fel de bine ca mine că drumul e lung, drumul negocierilor pentru a înainta. Sunt de acord cu comentariile făcute în ceea ce privește colectarea. Am căutat acele rubrici unde există subcheltuieli în mod constant și am încercat să îmbunătățim bugetarea în acest sens. În ceea ce privește strategia pentru clădiri, mai mulți colegi au atins subiectul, sunt de acord cu aceștia și aștept informații suplimentare din partea secretarului general care să ne clarifice și mai bine ce se întâmplă, să știm ce bani sunt folosiți și unde. În ceea ce privește întrebările domnului Tarant, care nu se află aici, și anume asistenții acreditați, asistenții locali, eu cred că și eu sunt de acord că e o nevoie de clarificare, sunt de acord cu cele spuse de domnul Dos Santos. Eu nu încercam să impun niciun fel de restricții la plățile asistenților, ci ceream niște clarificări, pentru că mie mi se pare că au existat cazuri în care controlele au fost cam slabe. Numărul de asistenți folosiți în uh, țara de origine, localii, părea să fie mult prea mare în anumite cazuri și de aceea cred că exista o nevoie de justificare și sper că am atras atenția Comisiei că e nevoie de o clarificare mai bună. Apoi, sunt foarte atent la comentariile care au fost făcute în ceea ce privește Strasburgul și sumele zilnice de acolo și sper că am reușit să țin cont de toate îngrijorările exprimate. Pentru domnul Taran și domnul Vali, aveți dreptate în ceea ce privește dezbaterea în sesiunea plenară. Mie mi se pare că uh, principiul fundamental este transparența și, da, e regretabil că nu va exista o dezbatere în sesiunea plenară pe acest raport. Voi încheia reamintindu-vă de programul de astăzi, conciliere, astăzi de la ora 18.30, la data de 3 aprilie, va avea loc votul în Comisia de Bugete la Strasburg. În 5-6 aprilie, raportul va fi votat în sesiunea plenară. Vă mulțumesc și acum mă bucur să vă anunț că președintele nostru se află acum alături de noi, așa că îl invit să ia locul aici și închide acest punct de pe ordinea de zi. Bien, mes chers collègues, je vous prie de me... Stimați colegi, vă rog să-mi cer scuze, nu am putut să fiu alături de dumneavoastră la ora 15 când a fost deschisă această reuniune foarte importantă. Îl mulțumesc domnului Ashford pentru că a fost uh, în locul meu un rol de președinte și pentru munca pe care a făcut-o în ceea ce privește regulamentul privind bugetul. Uh, eu, din câte am reușit să văd, vreau să spun că mi se pare că facem progrese în ceea ce privește transparența și prezentarea proiectului bugetar pentru Parlamentul European, dar încă mai există loc de îmbunătățiri. Acestea fiind spuse, mulțumindu-vă, vreau să îl salut astăzi alături de noi pe domnul comisar Oettinger, care ne arată binevoința pe care o are de a conlucra aproape cu Comisia pentru Bugete. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Există acel proiect de revizuire a cadrului financiar multianual 2014-2020, revizuirea jumătatea mandatului, e un moment foarte important. Timp de săptămâni nu am avut informații din partea Consiliului, însă de această dată se pare că rezerva italiană a fost ridicată. Așa că vom vedea dacă avem oportunitatea sau nu de a ne da acordul pe acest proiect de revizuire bugetară. Dacă sunteți de acord, voi da cuvântul în primul rând celor doi coraportori, doamnei Toma. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh... Coraportorul meu a avut o problemă, i-a întârziat avionul, deși sunt convinsă că domnul Fernandez va putea să vorbească și în locul lui. Vreau să vă reamintesc puțin faptele. În iulie 2016 am adoptat uh, în această comisie și apoi în plenară un raport ambițios în ce privește revizuirea cadrului financiar multianual posibilitate pe care o, um, o aveam în virtutea CFM 2014-2020 și apoi am făcut o um, examinare minuțioasă a situației la jumătatea perioadei. Rezultatul a fost că am vrut să uh, uh primim uh, un proiect de revizuire din partea Comisiei Europene și în noiembrie am început o negociere care ne-a făcut să credem că vom putea obține această revizuire la jumătatea perioadei. Negocierile cu Consiliul n-au fost deloc uh, um, ușor de condus și rezultatul, deși este cu mult sub nevoi, nu ne-a curmat uh, complet optimismul, dar noi insistăm și perseverăm în dorința de a obține această revizuire. Chiar dacă ambițiile Consiliului și ambițiile noastre nu coincideau, uh, sperăm să ajungem până la urmă la un rezultat pozitiv. Existau mai multe rezerve. Între timp, Italia a renunțat la rezerva sa, în urmă cu două săptămâni, și Consiliul ne propune o revizuire care presupune o mărire a uh, fondurilor pentru instrumentul de flexibilitate, posibilitatea de a folosi creditele neutilizate pentru fondul uh, de ajustare la globalizare și creditele nefolosite uh, pentru um, uh, fondul de solidaritate din Uniunea um, Europeană și de asemenea se propune flexibilitate în ce privește um, politica de imigrație și mai multă flexibilitate în ce privește mărirea plafoanelor. Toate aceste măsuri de flexibilitate reprezintă în jur de 3 miliarde de euro. Uh, acestea sunt strâns legate de patru declarații pe care le-a făcut Consiliul și Consiliul ne propune <clears throat> să ratificăm aceste uh, propuneri de decizii împreună. Există o declarație care nu ne pune probleme, este mai degrabă de natură tehnică, apoi o declarație în ce privește urmărirea obiectivului de reducere cu 5% a uh, personalului angajat la Parlamentul European, apoi o declarație și aceasta este uh, uh, cea um, pe care am să o evoc um, acum. E vorba despre uh, felul în care fondurile pot să fie desfășurate și transferate. Există apoi o declarație în ce privește inițiativa pentru ocuparea în rândul tinerilor, în plus de cele 500 de milioane de euro care reprezintă o promisiune uh, pentru perioada 2017 și la această sumă se adaugă o promisiune și pentru 2017 și 2018, 1,4 miliarde pentru uh, conectarea Europei și uh, mai multe 2 miliarde deja aprobate pentru ceea ce reprezintă creștere și ocupare. Astfel încât ajungem la cele 2,8 miliarde de euro. Bani Uh, noi sunt de, pentru acest buget revizuit, reprezintă în jur de 6 miliarde de euro uh, cu rezerva um, adoptării de către autoritățile bugetare. Această ultimă declarație a fost uh, dezbătută, aprins, deoarece a fost interpretată ca fiind o limitare a viitoarelor discuții bugetare anuale între Parlament și Consiliu. Și vă spun că a fost interpretată astfel, deoarece dacă nu putem să respectăm competențele autorităților bugetare în dezbaterea bugetară anuală, atunci uh, se ivește o problemă și de aceea noi, în plus de aceste declarații și de această revizuire, vrem să existe și o declarație din partea Parlamentului. în care se precizează și se dă o interpretare declarațiilor Consiliului. E de la sine înțeles că această revizuire care părea uh, imposibilă atunci când am început să ne gândim la ea în Comisia de Bugete, acum a devenit uh, din ce în ce mai fezabilă și, spre surpriza tuturor, am reușit să ajungem la o înțelegere cu Consiliul. Ca atare, um, nu am, ar fi cumva ciudat dacă nu am accepta declarațiile Consiliului. În același timp, punem o condiție. Acceptarea acestor declarații pe care le-a făcut Consiliul este um, posibilă numai dacă se acceptă și declarația Parlamentului. Și vrem să se vorbească despre uh, obligația de a limita aceste măriri de uh, plafon. În plus, Parlamentul spune că această declarație nu are niciun fel de consecințe pe plan legal. Parlamentul își păstrează uh, libertatea de a hotărâ, de a încerca, spune domnul președinte Arciui. Ești... A, nu, domnul Depre. Domnule Depre, sunteți uh, foarte optimist. Deci să încercăm să hotărâm care vor fi evoluțiile bugetare anuale. În al doilea rând, Parlamentul amintește că își va exercita prerogativele, indiferent de declarațiile pe care le-a făcut Consiliul și, în plus, Parlamentul nu dorește să se aducă atingere programelor cheie din uh, bugetul Uniunii Europene atâta timp cât acestea sunt foarte importante pentru ocupare și creștere economică și nici programele care au ajuns la un nivel de executare bugetară important. Acestea sunt propunerile pe care eu și domnul Ian Olbricht vi le prezentăm astăzi. ca să sărbătorim cumva această primă revizuire a cadrului financiar multianual și, în același timp, ca să arătăm că facem onoare competențelor bugetare și autorității pe care o are Parlamentul în domeniul bugetar. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Toma, pentru această propunere care permite Parlamentului să găsească o abordare elegantă pentru a accepta poțiunea pe care o regăsim în aceste declarații. Domnul Olbricht, nefiind aici, am înțeles că are o problemă de întârziere cu avionul, deci o să-i dau cuvântul domnului Fernandes, care va lua cuvântul. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în numele colegului meu și coraportor pentru revizuirea CFM-ului, dar vorbesc și în nume propriu, pentru că aș vrea în primul rând să-i uh, felicit pe cei doi raportori pentru excelenta activitate pe care au depus-o la raport și pentru că au reușit să își îndeplinească ambițiile din propunerile inițiale și pentru rezultatul pe care l-au atins concret. Vreau să încep prin a aminti și domnului comisar că în momentul potrivit Parlamentul European în cadrul CFM-ului a cerut posibilitatea de a avea mai multă flexibilitate și a cerut de asemenea și posibilitatea unei revizuiri și s-a luptat pentru acest obiectiv. De multe ori, cât împotriva voinței Consiliului, pe două puncte pe care vreau, tocmai le-am menționat. Și, așadar, în fine, am reușit să avem o revizuire a flexibilității. Și dacă nu se întâmpla așa ceva și în fața urgențelor prin care trece Uniunea Europeană, mai ales dacă mă refer aici la problema refugiaților, ar fi fost un dezastru uh, cel puțin din punct de vedere al răspunsului bugetar al Uniunii Europene. Așadar, asta este ceea ce pe mine mă impresionează, trebuie să spun. De ce Parlamentul European trebuie să fie instituția care să lupte pentru flexibilitate mai mult decât celelalte instituții și care spune că trebuie să putem gestiona mai bine fondurile? suntem cei care arătăm până la urmă cea mai multă responsabilitate, pentru că uh, Consiliul uh, ar trebui să aibă exact aceleași preocupări, care se ocupă de 80% din mijloacele financiare. Prin această revizuire, Acum noi dorim să dăm un răspuns mai bun cetățenilor în fața problemelor cu care se confruntă, în fața provocărilor cu care ne confruntăm toți și corespunzător ar trebui să susținem aceste, aceste eforturi și să încercăm să încurajăm și Consiliul să facă același lucru. Prin revizuirea în cauză avem posibilitatea de a folosi mai bine flexibilitatea, mai ales având în vedere problemele cu plățile pe care le vom avea. Vrem și să atingem uh, obiectivele de creștere, mai ales pentru tineri, trebuie să găsim o soluție uh, pentru problema tinerilor și, în acest sens, putem să și folosim flexibilitatea. Pentru marja totală, mai ales la plăți, dar și la angajamente. Mai multă flexibilitate, așadar, și uh, la fondurile pentru situații neprevăzute mai ales în mod specific la fondul de solidaritate sau la fondul de ajustare la globalizare. Toate acestea sunt puncte pozitive și putem să confirmăm același lucru pentru viitor. Pentru că sunt puncte esențiale pentru Uniunea Europeană și pentru administrația bugetară. Salut și unanimitatea de la Consiliu. În fine, această unanimitate, aș spune mai degrabă, în fine, mai degrabă a luat poziție Consiliul, pentru că până la urmă era în interesul său, mult mai mult decât uh, în interesul altora. Și așa s-a ajuns aici, pentru că Consiliul a fost întotdeauna tentat să lege Parlamentul de mâini nu prea se înțelege această tendință a Consiliului, care ar trebui să fie un aliat al Parlamentului. Și apoi există explicații care nu au prea multă valoare din punct de vedere juridic. Sunt declarații care conțin, zic eu, flexibilitate, desigur, dar declarațiile politice nu sunt uh, un, o înlocuire a procedurilor bugetare. Mm, e clar că și la dosarele actuale care sunt în curs acum, trebuie să ne gândim la prelungirea Fondului um, European pentru Investiții Strategice, deci la planul Juncker, dar și la alte dosare legislative care sunt în curs. E clar că um, pe baza unei astfel de declarații nu putem să renunțăm la drepturile uh, pe care le avem. În declarația comună chiar scrie că aceasta deci reiese din textele tratatelor, că explicațiile sau declarațiile în sine nu au capacitatea de a pune la îndoială drepturile Parlamentului în procedura bugetară sau, desigur, nici drepturile Consiliului. Și în acest sens înțelegem noi declarațiile și după cum a zis și doamna Toma înainte, vrem să precizăm și să clarificăm poziția noastră, tocmai. Deci, după cum spuneam, avem acum posibilitatea aceasta, înainte nu aveam, acum există în cadrul CFM-ului și avem o primă revizuire a CFM-ului, ceea ce e un semn foarte bun. Pentru că va însemna că putem avea un CFM bun și după 2020. Eu sunt cel puțin convins că vom putea să păstrăm obiectivul flexibilității și vom avea obiectivul în continuare să nu pierdem niciun euro, să folosim tot ceea ce putem. Și cred că dacă continuăm vom putea să facem față provocărilor și vom putea să și, atinge, uh, să și atingem obiectivul uh, după 2020. Mă gândesc aici, după cum ziceam, la migrație, la refugiați, la terorism, la aspectele de securitate și la o apărare comună mai puternică. Sunt convins că faptul că domnul comisar este aici este un semn pentru că să putem spune că lucrăm împreună. Nu e vorba numai la uh, punerea în aplicare uh, al acestei, acestei revizuiri care este necesară, ci și la următorul CFM pentru că noi vrem să avem un CFM mai bun decât cel prezent și consider că prezența dumneavoastră este o garanție. Mulțumesc, domnule raportor general pentru 2016. Mulțumesc foarte mult pentru că i-ați exprimat și părerea domnului Olbricht. Am ascultat-o și pe doamna Toma. Acum o să-l ascultăm pe domnul Oettinger din partea comisiei, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimate doamne, stimați domni. Revizuirea la jumătatea perioadei din perspectiva Comisiei, are un caracter istoric. În primul, da, pentru prima dată, într-un cadru financiar multianual, se pune de acord, se pune, se pune așadar de comun acord în centrul atenției o actualizare, o nuanțare, o reformare și o modificare și nu numai că ne gândim, ci și acționăm în acest sens. Vreau să mulțumesc de aceea în premieră Parlamentului pentru ideea aceasta. A fost ideea dumneavoastră de a introduce uh, aceste modificări în uh, CFM Dumneavoastră ați stabilit în 2013 și ați reprezentat această poziție și ați fost cei care ați cerut um, să se ajungă la acest moment de succes. Mulțumesc doamnei Toma și domnului Olbrecht și în reprezentare domnului uh, Fernandez, care reprezintă pe domnul Olbrecht, pentru cum au lucrat și pentru cât de bună a fost colaborarea și cu Comisia la toate nivelurile. Am avut o perioadă mai lungă de deliberare din noiembrie până în martie la Consiliu. Eu, în ciuda acestei perioade de deliberare destul de lungă, eu sunt recunoscător Comisiei din Parlamentul European pentru suveranitatea sa și pentru pragmatismul său, pentru că dumneavoastră nu ați mai prelungit procedura, dumneavoastră ați decis, dar ați decis cu în cunoștință de cauză și rapid. Ați folosit o fereastră de oportunitate care pentru această revizuire la jumătatea perioadei este extrem de importantă pentru că acum în curând, în sfârșitul lui martie, va fi uh, venit uh, cererea de declanșare a articolului 50 din partea um, Regatului Unit aceasta având un impact, desigur, și pe buget și pe subiecte bugetare. Fiind dat că fereastra aceasta e deschisă doar puțin timp, vă sunt recunoscător pentru că ați reacționat imediat și domnule președinte și dumneavoastră vă mulțumesc și raportorilor dumneavoastră, dar și grupurilor care au fost capabile de dezbateri și deliberări în timp record. Comisia are înțelegere pentru faptul că pentru dumneavoastră declarațiile de completare sunt uh, măcar subiect de discuție și avem înțelegere și că dumneavoastră ați făcut un proiect de declarație pe care l-am uh, luat la cunoștință și care arată exact care este poziția juridică a Parlamentului în conformitate cu tratatele, dar și cum înțelege Parlamentul din punct de vedere politic ca instituție uh, um, cu drepturi de pline în consultările bugetare această procedură. Prin pachetul actual și prin ceea ce a acceptat Consiliul și a prezentat Parlamentului, putem să spunem că rămânem în această revizuire la jumătatea perioadei în spatele uh, propunerii Comisiei. Însă, este totuși un progres foarte mare care ține cont de toate sarcinile Uniunii Europene pentru anii 2017 până în 2020 și le face mai posibile, mai realizabile acestea. În primul rând, printr-o flexibilitate mult mai bine definită între capitolele bugetare, dar și între anii adică între exercițiile bugetare. Astfel putem să acționăm mai repede, mai eficient și putem să reacționăm mult mai repede la noi uh, provocări și la um, priorități pe care le, le va avea de definit uh, Europa. Pe lângă flexibilitate, mai avem și fonduri suplimentare pe care le vom putea activa în caz de nevoie. Deci, atât flexibilitatea cât și noile fonduri sunt uh, destinate unor scopuri pe care le aveți și dumneavoastră. Combaterea șomajului la tineri, creșterea și ocuparea uh, bazele financiare pentru rezolvarea problemei migrației în cadrul Uniunii Europene, dar și pentru susținerea țărilor vecine din care există motive de fugă către Uniunea Europeană, de uh, azil, de exemplu. Aș vrea să mai uh, subliniez și alt subiect. Comisia prelucrează în momentul de față o propunere care va veni în iunie în fața dumneavoastră la Consiliul European și anume apărarea, cercetarea, coordonarea apărării la nivel european. Acestea trebuie toate să fie elaborate mult mai eficient decât așa cum se întâmplă acum de 28 de ori în toate statele membre. Dar tocmai pentru aceasta, capitolele bugetare nu vor fi suficiente, iar revizuirea la jumătatea perioadei creează instrumentele pentru ca aceste noi sarcini care vin, se adaugă celor deja existente și celor noi create, să poată să acopere, deci, uh, aceste, toate aceste cerințe. Dumneavoastră cunoașteți declarația Comisiei, uh, care a fost foarte importantă pentru Italia, de exemplu, în, uh, în Consiliu, și noi încercăm să îndeplinim obligațiile noastre, și anume să uh, Uh, să supraveghem evoluția piețelor muncii pentru tineri, ținând cont de cei 1,2 miliarde de euro care trebuie să fie activați suplimentar și pentru care noi deja ne-am dat disponibilitatea de a ajuta, de a activa fonduri suplimentare atâta timp cât uh, aceste fonduri vor fi destinate stabilizării poziției tinerilor pe piața muncii în Europa. În această seară mă întâlnesc cu președinția malteză prin reprezentanta sa ministra, al, al finanței, al finanțelor și vrem să folosim fereastra pe care o avem acum înainte de săptămâna de la Strasburg din uh, începutul lui aprilie pentru a face împreună această verificare, pentru a hotărâ această verificare la jumătatea perioadei. Spuneam că am înțelegere pentru rezervele dumneavoastră în legătură cu unele puncte din declarația comună, mai ales în ceea ce privește mm, și uh, reducerile de personal. Pot să vă spun că Curtea de Conturi este pe care să facă o analiză. Nu, um, exist, nu e nimic nou aici, vom avea mai multe informații, sigur, și vom putea să aflăm mai multe despre um, procedura uh, în curs. Sigur că dumneavoastră aveți drepturi, uh, aveți drepturi foarte importante, drepturi principale în ceea ce privește bugetul. Sunteți autoritate bugetară și de aceea noi ținem cont de acest lucru. Vrem să se respecte tratatele actuale și um, funcția dumneavoastră de colegislator. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată felicitări. Merci, monsieur Mulțumesc, domnule comisar. Așadar, inițiativa pe care ne-o propun raportorii noștri, care este o explicație a textului, este de fapt să explicităm declarațiile prezentate de către Consiliu. Din perspectiva noastră, aceasta nu va compromite acordul Consiliului, nu? Bun. Vă mulțumesc pentru încurajări, vă mulțumesc pentru precizările pe care le-ați făcut, care ne vor permite deci să depunem amendamente înainte de miercuri la ora 12, miercuri 22 martie. Votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 27 martie. Deci, peste o săptămână, astfel încât pe 1 aprilie să putem, la plenară, să supunem votului Parlamentului poziția Parlamentului pentru revizuirea la jumătatea parcursului uh, a acestui CFM. Cine dorește să ia cuvântul pe subiectul acesta? Domnul Depre. Domnul Depre, mulțumesc, domnule președinte, ceva care nu e neapărat obișnuit, dar trebuie să recunoaștem că ne aflăm aici în fața unui dosar în care aproape, practic toată lumea a fost foarte, foarte competentă. Încep cu raportorii care au făcut un raport excelent, un raport de calitate, de foarte bine argumentat și foarte ambițios. Ne găsim acum în fața unei bune propuneri ale comisiei. Eu mi am de exemplu, când am propu- primit propunerea comisiei, uh, Chiar și dacă unii dintre prietenii noștri puțin maximaliști au fost oarecum dezamăgiți, Uh, de caracterul uh, plin de, uh, volu- de voință și în același timp echilibrat al Comisiei, am avut câteva neliniști pentru că venea președinția slovacă, ne gândeam că nu are prea multă experiență și trebuia unanimitate, dar nu s-a întâmplat așa. Slovacii au luat dosarul în primire și au reușit să ajungă la o quasi unanimitate, ceea ce este remarcabil din partea președinției slovace, care până la început ne uh, crease câte ceva îngrijorări. Um, am avut însă și un suspans asigurat de către prietenii noștri italieni, specialiștii comediei de la arte, și-au jucat rolul perfect. Și, în final, acum uh, avem o atitudine pozitivă din partea grupurilor politice, chiar și din partea celor care au fost la început dezamăgiți, dar toată lumea, începând cu raportorii, um, pot să conceapă această revizuire acum, iar uh, toate schimbările au fost acceptate. Aș vrea să închei cu un cuvânt despre declarații. Declarațiile sunt declarații politice, așa numitele statements. Acestea nu ne pot schimba dreptul care, de fapt, este confer, oferit și de către statutul nostru de colegislator și care n-ar trebui să fie în niciun caz alterat de către declarațiile politice, fie și ele comune. Nu văd de ce Consiliul ar trebui să spună că noi nu avem dreptul să publicăm o declarație comună când el face același lucru în mod unilateral. Nu văd de ce noi n-am putea să facem așa ceva. Dacă îmi permiteți această interpretare. Oricum aș vrea să închei spunând că există momente în care chiar mai ne revine oarecum îngrijorarea, pentru că în fața crizei de legitimitate a Uniunii Europene față de o mare parte a opiniei publice, totuși Există momente la care, în care ne întrebăm dacă există, dacă toată lumea a înțeles urgența urgența de a avea o creștere ridicată și mai multe măsuri uh, în favoarea locurilor de muncă pentru tineri. Am pierdut deja, mm, să zicem, mediile mai populare și acum dacă mai pierdem și tinerii e foarte grav. Gestiunea fluxului migrator, altceva, nu trebuie să înseamnă să fim subjugați de presiunea migratorie și trei, eficacitatea luptei împotriva terorismului. Sunt trei lucruri importante, iar alegerile din 2019 vor fi dificile pentru toată lumea care crede în Europa și pentru cei care nu cred în, Euro- nu cred în Europa, tot vor fi uh, dificultăți. Mulțumesc, domnule Depre, mulțumesc pentru că ne-ați explicat că statements-urile sunt totuși texte de bună credință din partea celor care sunt de acord cu această revizuire. Și uh, aceasta ne poate să ne amintească de faptul că bugetul se discută în fiecare an. Domnul Colmel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc foarte mult celor doi raportori pentru activitatea foarte impresionantă pe care au depus-o. Nu aș dori să mă refer în detaliu la subiect pentru că nu mai avem timp, însă un lucru foarte important este legat de flexibilizare. Noi vedem lucrurile foarte pozitiv pentru că noi putem să fim flexibili la folosirea banilor, dar flexibilizarea nu trebuie să însemne decât că o sumă care a fost stabilită odată poate să fie folosită doar o singură dată. Și dacă stabilim o origine, o țintă inițială și vrem să fim flexibili, înseamnă că pentru scopul inițial vom retrage acei bani. Deci că luăm banii de la acel obiectiv. Flexibilizarea singură nu va rezolva, de fapt, problemele pe care le avem și nici nu putem să mergem să explicăm doar că avem nevoie de mai mulți bani și să tot repetăm acest lucru, pentru că nu avem acești bani, iar statele membre nu sunt în stare să facă să, facă să apară acești bani. Și vreau să fac și eu o remarcă de principiu. Cred că mai ales la prelucrarea unui CFM ar trebui tocmai să ne gândim la noul CFM și să luăm poziție uh, despre faptul că noi, Uniunea Europeană, suntem cei care trebuie să definim foarte clar care sunt obiectivele noastre, cine are ce competențe și mai ales cine este gata să preia ce sarcini. Dacă nu avem așa ceva, atunci putem să formulăm uh, fraze foarte frumoase să spunem că vrem să dorim să facem mai multe um, pentru combaterea șomajului la tineri, pentru problemele de migrație, dar tocmai la problemele de migrație vedem că lipsește un concept comun care să stea pe o bază solidă pentru Uniunea Europeană. Și deja am ajuns practic la următoarea temă, la politica comună de apărare și am putea vorbi foarte mult abstract despre această nouă politică, Însă, unde stabilim cine e responsabil pentru ce? Dacă vrem să facem achiziții comune, dacă vrem să facem cercetare pentru bunuri de apărare, fără să nu e problematic, e clar că nu trebuie discutat prea mult, dar asta există deja. Dacă vrem însă mai mult, atunci trebuie mai întâi să găsim voința politică pentru acest lucru și nu totul să fie văzut din perspectiva bugetară cu discuții despre sume pentru că altfel eu zic că o luăm, punem carul înaintea boilor. Mulțumesc! Si. Mulțumesc! Domnul Böge. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, raportorilor și domnului comisar Oettinger pentru că în introducerea sa dânsul a arătat totuși că are sensibilitate pentru ceea ce este important uh, pentru noi în Parlamentul European, ceea ce de obicei lipsește în negocierile cu alte instituții. Și astfel și declarația politică pe care a anexat-o Parlamentul este o procedură normală dacă e să ne uităm la ce declarații uh, face Consiliul după tot felul de proceduri bugetare, el nu face decât să ne amintească din nou normalitatea tratatului și deci nu văd de ce ar trebui să existe probleme cu declarația Parlamentului acum. Cred că este totuși un uh, progres într-o situație foarte dificilă când au început uh, negocierile în 2013 și după aceea au eșuat, era de prevăzut că se va ajunge așa. Dacă ne uităm la situația insuportabilă în care am ajuns atunci sub președinția irlandeză, când șase luni de zile nu am putut negocia, nu a vrut nimeni să negocieze cum trebuie cu noi și când la final ne aflam în fața situației că o un acord uh, pe care l-am convenit într-o noapte a ajuns să fie acordul general și ceea ce până la urmă nu a funcționat. Domnul Calfin, care era coraportorul meu, a avut dreptate. Dânsul nu a vrut să ceară mai multe fonduri, ci a vrut un sistem de mai multă flexibilitate, de folosirea unor fonduri despre care noi știam că în următorii 2-3 ani nu vor fi uh, accesate. Și în același timp a fost clar că în a doua jumătate a CFM-ului vor, fi, uh, vor veni lipse foarte clare um, în buget și așa a și fost. Deci, acest plus de flexibilitate a putut să contribuie la faptul că în 2015 am început să facem realocări într-o situație de um, criză, așa cum eu nu am mai văzut până acum și cred că și pentru Consiliu a fost interesant să participe la așa un așa o negociere și ar fi interesant să reținem ceea ce s-a întâmplat atunci pentru negocierile la următorul CFM. Dar, domnule comisar, mai vreau să mai vorbesc despre un lucru. Acum câțiva ani am început deja să, să discutăm despre subiect, dar nu am dus discuția la bun sfârșit. Dacă, din nou, vorbim, de exemplu, de Cartea alba a Comisiei și ne punem uh, întrebarea încotro trebuie să meargă această călătorie a Uniunii Europene pentru cetățeni și la un moment dat să punem în concret pe hârtie, deci în politică bugetară să traducem deciziile uh, și spunem că vrem ca Uniunea Europeană să arate așa sau așa, trebuie să fie clar, în primul rând, cum este organizată repartizarea sarcinilor între nivelul regional, național și european și cum arată factura și cine trebuie să o plătească. Pentru că dacă nu facem acest lucru, nu are niciun sens ce facem. Dar proiectul de pilot, proiectul, proiectul pilot de apărare, uh, care se discută acum. Trebuie să procedăm cu el ca în alte domenii de politică. Dacă ne concentrăm uh, pe ceva și vrem să ridicăm un subiect la nivel european, trebuie să avem o colaborare mult mai bună cu statele membre. Trebuie să discutăm bine ce fac statele membre în, în acest nou construct, care sunt responsabilitățile voastre în domeniile care revin uh, ministerelor naționale, care în parte s-ar putea să devină inutile, să devină redundante. Și dacă e să ne uităm la o criză a consumatorului cu boala BSE, uh, ne amintim că discuțiile în cadrul comisiei, la nivel științific, nu au putut fi aplicate, nu au putut să fie preluate. Și în același timp s-au creat două noi instituții în Germania, care au lucrat foarte bine, dar unul dintre ele e în plus. Și la fel se poate vorbi și despre multe alte domenii ale politicii. Eu zic că aici, cu toții, ar trebui să fim mai grijuli pentru ca, de exemplu, Uh, să nu mai concentreze, să concentreze, concentreze puterea la nivel european, acolo unde este bine. Și să o facă nu numai cu retorica, așa cum s-a întâmplat uh, înainte, ci și pe, mm, concret. Deci aici sinergiile trebuie să fie activate mult mai bine. Când vrem să găsim noi sarcini pentru Uniunea Europeană, trebuie să garantăm acest lucru. Să existe o finanțare și o repartizare a sarcinilor atât la nivel european cât și la nivel național. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Euh, e important să știm ce așteptăm de la Europa. Încercăm să tot lucrăm pe liniile bugetare și intrăm în niște lucruri care nu mai țin de competența europeană. E un exercițiu foarte frustrant. Vom sărbători în curând 60 de ani de la Tratatul de la Roma și de aceea e important să știm ce ne dorim de la Europa. Trebuie să spunem foarte clar ce se poate face mai eficient la nivel național. Și doamna Toma pleacă, încununată de laude. Fiți mândră de munca pe care ați făcut-o împreună cu domnul Olbricht, complicele dumneavoastră. Domnule comisar, acesta e lucrul la care trebuie să ne gândim împreună cu Consiliul atunci când pregătim cadrul financiar multianual de după 2020. O muncă excelentă, acest lucru a fost subliniat și le mulțumesc tuturor acelora care și-au adus aportul. Mulțumesc Comisiei pentru informațiile foarte importante pe care ni le-a transmis și rolul pe care l-a jucat între Consiliu și Parlament, astfel încât să se ajungă la un compromis, să se facă progrese și să ne asigurăm că ceea ce nu se făcuse până acum se poate face. E un angajament important din ceea ce privește acordul Parlamentului pe CFM. E la nevoie de această revizuire la jumătatea mandatului. Cred că toate elementele au fost reunite acum, astfel încât Consiliul și Parlamentul să fie de acord cu această revizuire. Și nu vor fi afectate de deciziile pe care, discuțiile pe care le avem în fiecare an în ceea ce privește deciziile bugetare pentru anul următor. Vă mulțumim, domnule comisar. Rămânem în aceeași sală și avem acum o reuniune comună a comisiilor viitor, împreună cu cei din Comisia ECON, pentru a discuta despre un alt proiect foarte important și anume în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului European pentru Investiții Strategice, EFSI. Bien, comment ça se passe